a încheia această treabă cât mai rapid și pentru a avea în sfârșit un sistem european comun de azil. Mulțumesc, doamne comisar. Pasiamo ora. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, măsuri urgente ale Uniunii pentru a sprijini Italia și alte state membre afectate de fluxuri migratorii excepționale. Dau imediat cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere oportună pe marginea unei situații care merită toată atenția noastră. Comisia monitorizează situația îndeaproape și Frontex a trimis deja doi experți la fața locului. În jur de 5500 de tunisieni, migranți tunisieni, au, se pare că au ajuns în, urmă, în ultimele zile pe coasta Itali- italiană și cifra a scăzut puțin în ultimele 24 de ore. Uh, e vorba de uh, bărbați în jur de 30 de ani, dar au existat și 24 de femei și 8 uh, copii. Oamenii aceștia au ajuns pe coasta italiană, având în vedere Uh, și au uh, um, pus o presiune deosebită asupra um, orașului Lampedusa. Noi am avut contacte cu uh, autoritățile de acolo, am primit și o scrisoare, o solicitare oficială pentru a obține asistență din partea Uniunii Europene aici. Bineînțeles, trebuie să intervenim și pe lângă Italia și pe lângă Tunisia și este un interes important pentru întreaga Uniune Europeană, nu e vorba doar de relații bilaterale împreună cu Frontex am încercat să identificăm ce anume putem să facem pe termen scurt și mijlociu. Și Răspunderea trebuie să se bazeze pe principiul solidarității între statele mem- membre și trebuie să acordăm asistență Italiei, însă în același timp trebuie să ne basăm și pe solidaritate față de Tunisia și față de tranziția sa către democrație. Și acest lucru a fost exprimat ieri de doamna Ashton în momentul în care aceasta a uh, discutat cu autoritățile tunisiene și e nevoie de sprijin politic și financiar. Iar pentru a asista Italia în aceste circunstanțe, trebuie să găsim un set de măsuri concrete și finanțare. Uh, din punct de vedere financiar, putem acorda o asistență extraordinară prin Fondul pentru Refugiați, uh, și asta în plus de fondurile pe care Italia le primește în acest sens. Aici e vorba de infrastructură, e vorba de uh, uh alimente, material medical, uh, capacități administrative, cu specialiști în domeniul uh, imigrației, în domeniul azilului, cu interpreți și așa mai departe. Uh, în plus de aceasta, dacă e nevoie, Italia poate cere Uniunii Europene asistență pentru a avea echipe care să fie desfășurate pe teren și care să se poată ocupa de aceste cazuri. Acum, în ceea ce privește supravegherea frontierelor externe, există o misiune comună cu Frontex uh, care face pregătirile necesare la nivel tehnic pentru ca această misiune să poată fi lansată. Și Bineînțeles că va depinde foarte mult și de contribuțiile statelor membre. Uh, de aceea lansez un apel tuturor statelor membre pentru a da dovadă de sprijin și susținere. Uh, dacă îmi dați voie, m-aș referi în parte și la dezbaterea pe care am avut-o adinaur. După cum vedeți, există o presiune la frontierele anumitor state membre și e nevoie de operațiuni care să fie desfășurate de Uniunea Europeană uh, prin combinarea mai multor state membre. Bineînțeles, acest lucru reprezintă o prioritate. Aș dori să subliniez că trebuie să acordăm o atenție specifică uh, categoriilor vulnerabile, celor care au nevoie de protecție internațională. Interesele lor trebuie luate în considerare și trebuie acordată această protecție specifică specială de care au nevoie, așa cum se prevede în uh, legislația europeană și cea a Națiunilor Unite. Și Comisia este gata să discute cu autoritățile italiene pentru a analiza toate măsurile ce pot fi luate și care sunt pașii următori ce trebuie făcuți. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, bineînțeles, o strategie pe termen mijlociu și lung trebuie să fie în continuare dezvoltată. Trebuie să combinăm o gestiune eficientă la frontiere și, un spri- și sprijinul pe care îl putem acorda Tunisiei în tranziția sa către democrație. Și e nevoie, deci, de sprijin pentru ca Tunisia să poată să controleze și să patruleze în mod eficient la propriile sale frontiere, în așa fel încât Uh, Tunisia, de asemenea, trebuie să mai facă eforturi și în sensul de a accepta, de a prelua înapoi uh, acele persoane care nu au nevoie de protecție internațională. Poate că e bine să avem o mai bună țintire a sprijinului pe care îl acordăm uh, persoanelor uh, care solicită azil, însă în paralel trebuie să uh, acordăm fonduri și pentru cei care, de fapt, părăsesc țara pentru că își doresc să găsească un loc de muncă în Uniunea Europeană. Deci trebuie dezvoltată economia acestei țări și poate că ar fi bine ca aceste persoane să aibă posibilitatea să vină în Uniunea Europeană în mod legal pentru a-și găsi un loc de muncă și uh, nu trebuie să existe un pericol suplimentar sau o presiune suplimentară la frontierele din Sud din cauza Revoluției uh, din Tunisia. Iar situația din Lampedusa nu trebuie să submineze intenția și dorința noastră de a propune sprijin și ajutor Tuniției pentru tânăra generație care a reușit într-un mod atât de admirabil să realizeze o schimbare politică. Mulțumesc, doamna Malmström. Începem acum dezbaterea. Primul uh, orator înscris este domnul Busuțilu, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Urgența umanitară din Italia, mai ales de pe insula Lampedusa, pentru că asta este o urgență umanitară, cele din partea noastră să acționăm urgent. Propun cinci măsuri. Mai întâi, un adevărat plan uh, Marshall pentru Tunisia și pentru Egipt, pentru a oferi ajutor concret. Dar, în același timp, să cerem cooperarea autorităților tunisiene pentru a bloca uh, accesul din partea coastelor tunisiene pentru a nu permite uh, ca alți imigranți legali să îmbarce pe nave. Pe de altă parte, avem nevoie de uh, o echipă de intervenție rapidă a Frontex, deci nu doar doi experți Frontex sunt necesari, ci o misiune care trebuie să meargă acum acolo. În al treilea rând, trebuie să ajutăm Italia la primirea miilor de persoane care uh, au ajuns la Lampedusa. Uh, doamnă comisar, Nu înțeleg cum puteți trimite experți de la biroul european când acesta nu funcționează. Trebuie să găsim altă posibilitate. În al patrulea rând, trebuie să ajutăm la procesul repatrierii imediate a persoanelor care nu pot să beneficieze de azil, acestea să fie trimise înapoi în Tunisia. În fine, uh, trebuie să nu uităm faptul că în tratat avem articolul 80 care uh, spune clar că politica noastră în um, domeniul imigrației trebuie să se bazeze pe principiul solidarității și uh, pe uh, împărțirea responsabilității. Cred că a venit vremea ca Comisia să aplice acest articol. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule Busutil, are cuvântul acum domnul López Aguilar. Señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cred că suntem cu toți, o mare majoritate de membri ai Parlamentului European, în favoarea mișcărilor democratice din țările din Mediterana și reprezintă, de fapt, o provocare pentru politica externă a Uniunii Europene. Însă, în același timp, știm că aceste mișcări nu uh, sunt neutre, produc consecințe din punct de vedere al uh, presiunii migratorii la țările uh, din Sud. Și poate că ar fi bine să ne amintim faptul că uh, tratatul de Sabona. Lisabona intrată în vigoare, articolul 67, 77, 80, aliniatul 4, așa cum s-a spus mai devreme, prevede să existe o împărțire echitabilă a poverii. Uh, și a venit momentul să spunem că nicio țară nu poate fi izolată. Nu e o problemă a Italiei și a Lampedusei, nu e doar o problemă a Greciei, a Spaniei sau uh, a unei alte țări. Este o chestiune care afectează Uniunea Europeană. Aici nu vorbim doar de Frontex, nu vorbim de o agenție, vorbim de nivelul de luare de decizie politică, vorbim de investirea unor fonduri necesare pentru a acorda asistența acestor țări în procesul lor de consolidare democratică. De asemenea, vorbim despre asistența necesară în statele membre ale Uniunii Europene, care se află în prima linie a frontului, aș spune, uh, uh, migratoriu. Și tratatul de la Lisabona ne oferă toate aceste posibilități. Parlamentul European vă va susține atâta vreme cât dumneavoastră veți înregistra progrese în acest sens. Mulțumesc, domnule Lopez Achilar, și acum are cuvântul domnul Rinaldi, 1.30. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule, doamnă comisar, dragi colegi. Declarația ministrului italian de externe ieri la Damasc a spus că uh, Siria este o țară solidă în care se, se uh, răspunde dorinței poporului uh, de a se emancipa. De asemenea, a, spus, a, a atacat Europa, care a lăsat singură Italia, spunând, adăugând ca de obicei. Dar ca de obicei își aduce aminte din Europa când are nevoie. Dar când Bruxelles acuză Italia pentru faptul că nu respectă dreptul mării ca dictaturi anumite dictaturi africane și pe de altă parte oferă finanțări de miliarde Libiei a lui Gaddafi. Guvernul italian, de asemenea, a putut beneficia de 10 milioane de euro din fondul pentru refugiați, dar a hotărât să nu folosească acești bani pentru că probabil dorește să le, nu dorește să aplice procedurile transparente europene și nu propriile criterii ale protecției civile. Și cu astfel de declarații cred că nu se ajunge nicăieri. Nu, putem înțe- nu se înțelege lecția din această săptămână. Lampedusa ne aduce aminte faptul că istoria este uh, mai puternică decât jocurile politice și nu orice se cumpără doar cu bani. Europa, proiectul european este un proiect în care trebuie să ne implicăm în fiecare zi. E nevoie de drepturi și solidaritate, dar și respectarea obligațiilor pentru uh, a frâna în mod uh, uh, durabil uh, această imigrație. E nevoie de democrație, dezvoltare, respectarea dreptului internațional, solidaritatea europeană, dar și mai ales zero demagogie. Mulțumesc! Aldi. Vă mulțumim, domnule Rinaldi. Are cuvântul acum doamna Lohbilar. Mulțumesc, domnule președinte. Susținerea Italiei și altor state membre și introducerea lor pe ordinea de zi uh, iată că comitem din nou aceeași greșeală și anume să ne concentrăm numai asupra acestor țări care sunt afectate. Însă nu ne mai gândim la siguranța și la oamenii care sunt afectați și care sunt uh, care vin de peste mări pentru a se refugia aici. Trebuie să verificăm fiecare caz individual, să vedem în ce situație se află aceste persoane și să le garantăm protecția drepturilor fundamentale. Nu putem în niciun caz să permitem să fie trimiși fără niciun fel de uh, verificare înapoi și să închidem granițele. Frontexul poate să fie de ajutor în această situație, pentru că el poate să um, se concentreze asupra protecției acestor persoane. În trecut s-a întâmplat de multe ori să avem o serie de probleme cu aceste proceduri. Noi lucrăm uh, la Parlament la un nou mandat al Frontex și sper să obținem îmbunătățiri concrete, mai multă transparență și niște prevederi concrete, astfel încât uh, sarcinile să fie îndeplinite respectându-se drepturile omului. Sper ca cei care vin din Tunisia să înțeleagă că au o șansă de scăpare. Noi trebuie să dăm posibilitatea Tunisiei, negociând cu Uniunea Europeană și prin promovarea de proiecte, să se dezvolte din punct de vedere economic, pentru că în felul acesta se poate ajunge la o democrație solidă. Este de neînțeles faptul că de atâtea ori statele Uniunii Europene au lăsat și lasă în continuare uh, statele riverane singure să se descurce în asemenea situații. Uh, insula, precum Lampedusa sau Malta, trebuie ajutată să se confrunte cu această povară. Și uh, statele din uh, centrul sau din nordul Uniunii Europene trebuie să preia imigranți. Avem o structură bună, însă lipsește voința politică și solidaritatea concretă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Lochpiller. Dau acum cuvântul domnului Rui Tavares pentru un minut. Obrigado. Uh, caros colegas, nós na verdade não podemos discutir o Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, nu putem să discutăm problema Lampedusa fără să ne gândim la un anumit lucru. Și anume, în Benali, Tunisia, a existat o lege care uh, spunea că uh, imigrația reprezintă o infracțiune. Trebuie să ne gândim că nu este un caz pentru Frontex. Persoanele acestea nu pot fi trimise înapoi pentru că pur și simplu vor ateriza în închisoare. Trebuie să existe un nou guvern uh, mai întâi pentru a putea trece la asemenea acțiuni. Lucrurile nu pot depinde de o singură persoană, iar dacă vorbim de domnul Gaddafi, Libia, sigur, uh, poate ajunge în aceeași situație. Ce se întâmplă? Și acolo cade regimul și în Maroc. Peste tot ar putea să, de peste tot ar putea să vină imigranți, iar riscul uh, umanitar este foarte mare peste tot. Deci trebuie să fim pregătiți ar putea să existe o criză a refugiaților ca în anii 50. Trebuie să ne pregătim pentru așa ceva, trebuie să avem lagăre pentru refugiați, tabere pentru refugiați la graniță, în zonele de uh, frontieră și trebuie să finalizăm o nouă legislație și o politică mai bună în domeniul azilului pentru a face față unor asemenea situații. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares. Domnul Van den Kamp dorește să vă adreseze o întrebare în baza procedurii Blue Card. Ah? A băiat de Vabbè, Nu, a greșit culoarea cardonașului. Bine, vă iertăm. De ce mai departe? Domnul Provera are cuvântul minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să se răspundă politic imediat la această situație de urgentă. E nevoie de intervenții urgente uh, pentru a transforma Frontex din agenție de coordonare în structură operațională cu propriile sale mijloace. 2. Realizarea principiului uh, de burden sharing. 3. Folosirea Europolului în legătură cu, pentru anchetele privind eventualele infiltrații teroriste și traficul de ființe umane și patru resurse pentru a face față situației de urgență. Dar astfel nu se vor rezolva cauzele structurale ale revoluțiilor din Maghreb, care sunt absența unor adevărate partide politice, unor sindicate, asociații, unei prese libere și mai ales lipsa respectului drepturilor omului. Deci lipsesc instrumentele instituționale care caracterizează o adevărată democrație. Fără acestea, nu se poate încuraja dezvoltarea economică, nici ocuparea, nici stabilitatea și securitatea pentru toată lumea și aceasta este principala um, provocare politică cu care se confruntă Europa. Grație. Mulțumesc. Domnule Provera, are cuvântul acum Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Avem într-adevăr o situație de urgență în Europa. Europa este inundată de un tsunami de azilanți uh, islamici din Africa de Nord. Și sigur, uh, în Lampedusa au ajuns mult infractori și teroriști și vor urma alte sute de mii. Granița europeană pare să fie cât se poate de uh, permeabilă în acest sens. Frontexul uh, ar trebui să acționeze, însă nu se face mare lucru. De aceea aș dori să rog Consiliul și pe doamna Ashton să organizeze, conform articolului 28 aliniatul 1, o ședință de urgență pentru a se lua măsuri de urgență și a se încheia această, acest flux migrator. Și domnului uh, prim-ministru Berlusconi aș vrea să atrag atenția și aș vrea să apelez la el să nu se poate să se solicite bani de la noi pentru a se rezolva problema deșeurilor și a migranților, ce ar trebui să ia măsuri pentru a trimite înapoi în Africa migranții. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Mario Mauro pentru 1 minut 30. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră pentru a face față acestei situații de urgențe umanitare dar știți foarte bine, la fel de bine ca mine, că adevărata urgență nu este cea umanitară. Urgența umanitară este un efect, dar adevărata urgență este faptul că în uh, perioada de revoluție din zona Magrebului, Uniunea Europeană nu reacționează corect, este incapabilă să își regândească strategia pentru zona Mării Mediterane, care, pe care, care nu a reușit. A, nu a reușit procesul de la Lisabona, nici Uniunea pentru Mediterană. Nu avem o viziune adecvată în legătură cu problemele din această zonă. Trebuie să le abordăm împreună și Consiliul astăzi nici nu e prezent. Am cerut Consiliului să-și pună problema unei strategii europene pentru nu neapărat pentru problema imigrației, imigrației clandestine, ci pentru problema democrației și libertății în toată, toată zona Mării Mediterane. Când a căzut blocul sovietic, cu toți împreună am răspuns concret și am înțeles problemele uh, miilor de polonezi pentru că ne-am pus problema integrării europene a Europei de Est. Și acum tăcem în ceea ce privește situația din zona Mării Mediterane. Avem nevoie de strategie. Fără aceasta nu vom putea găsi soluții. Apreciem buna, vo- buna dumneavoastră voință și ne vom, ne-am opri aici. Mulțumesc. Mauro. Vă mulțumim, domnule Mauro. Doresc să vă întreb dacă sunteți de acord ca domnul Porta să vă pună o întrebare. Vă rog. Se Președinte Repare uma coisa, eu posso discutir consigo. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, putem discuta în vreme îndelungată asupra acestei întrebări de ce Uniunea Europeană nu are un răspuns pentru problema imigrației. Și am putea răspunde ă, dacă am spune că ă, mai întâi s-a căutat un răspuns polițenesc la o problemă care de fapt e politică, socială și economică. Și întrebarea pe care doresc să vă adresez este următoarea. Și anume întrebarea pusă adineaori de colegul Tavares. După părerea dumneavoastră, este oare acceptabil ca Frontex sau alte uh, agenții să repatri- repatrieze tunisieni, ori legea în Tunisia încă prevede că persoanele care au fost returnate își vor termina uh, călătoria în închisoare. Oare nu ar fi mai bine să avem o acțiune diplomatică în așa fel încât această lege să fie aprobată și de ba atunci să putem avea alte instrumente precum cele pe care le-ați evocat? Sí, ringrazio. Mulțumesc pentru această întrebare. Doresc să amintesc faptul că cu puține zile în urmă, alături de colega, colegul Panțeri, președintele delegației pentru Maghreb, am fost în misiune în Tunisia și am luat act de faptul că guvernul provizoriu face reforme profunde, profunde în domeniul judiciar și în ceea ce privește legile în această materie. Din raportul de încredere dintre Europa și noul regim uh, tunisian se poate face ceva pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Grazie, Vă mulțumim, domnule Mauro. Domnul Mezencom dorea să pună încă o întrebare domnului Madlener. Va bene, prego, onorevole. Vă rog, domnule Melencon rivolgere la domanda, Doriți să puneți întrebarea dumneavoastră, vă rog. Oui, c'était orateur. Da, era antepenultimul orator. Doream să-l întreb pe colegul nostru în ce mod a dobândit el convingerea că persoanele care se află la Lampedusa sunt de fapt islamiști și răufăcători. Are eventual informații personale care îi permit să afirme acest lucru sau e pur și simplu rezultatul unui uh, vis? Onorevole Prego, vor răspunde. Vă rog să răspundeți. Mag toch eh, algemeen bekend zijn dat de mensen die daar aan... Mulțumesc. Eh, în general, eh, cei care vin din Libia știm că e vorba de musulmani și știm că printre aceștia există și persoane răufăcătoare, deci și teroriști. Și îmi imaginez că toată lumea știe acest lucru și dacă nu știți acest lucru înseamnă că sunteți naivi. Bine, andiamo avanti, la parola onorevole. Trecem mai departe. Are cuvântul acum domnul Sasoli. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Ne bucurăm că putem discuta astăzi cu Comisia despre urgența uh, legată de imigranții din Africa de Nord. Am văzut toate aceste persoane care au ajuns în Lampedusa fără să existe o structură pentru a-i primi și pentru a identifica. Guvernul italian cu sluganul uh, Zero imigrație, um, de fapt a distrus uh, centrul care există acolo, a distrus structurile și a privat Italia de posibilitatea de a face față imigrației clandestine. Știm că problema este a Italiei, dar este și al întregii Uniunii Europene. Trebuie să facă un efort financiar considerabil pentru în cadrul unei, unor politici coordonate pentru protecția refugiaților doamnă comisar, pentru a răspunde la anumite politici pe care le, le cunoașteți bine. Aș dori să știu exact când a cerut guvernul italian uh, intervenția Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sassoli. Are cuvântul acum doamna Bizotto. Peste 5.000 de imigranți au ajuns în Italia în aceste ore și peste 100.000 sunt uh, pe uh, care să plece spre Italia, Franța, Germania și mai departe. Ministrul tunisian de interne confirmă faptul că are 11.000 de deținuți, teroriști, delinvenți și așa mai departe. Am pus o întrebare urgentă comisiei și comisia a hotărât astăzi să discute cu noi doar pentru că Parlamentul a solicitat ieri acest lucru. Um, această Uniune Europeană este inconsecventă. Vă temeți pentru a face fa- de a face față urgenței umanitare care pune probleme umanitare și de securitate. Jumătate de oră, dragi colegi. Atâta, um, um, atâta este timpul pe care îl consacrăm discutării acestor chestiuni istorice. Uh, ce înseamnă faptul că ne temem? Ce vă face mâine Uniunea Europeană pentru a face față acestei situații foarte grave? Grazie, onorevole Bizzotto. Mulțumesc, doamne Bizotto. Are cuvântul domnul Iacolino. O minut și jumătate. Da, bine, domnule președinte. Este o insuliță Uh, în, la, în mijlocul Mediteranei, foarte departe de continent, se numește Lampedusa. Și deja în 2008 uh, această insulă a devenit cunoscută pentru că atunci 40.000 de, de refugiați ajungeau în Lampedusa. Apoi problema a fost rezolvată printr-un acord, așa numit tratat de prietenie, între guvernul italian și guvernul libian din Libia. Astăzi, situația doamnă Mastrom este mult mai complicată. Uh, lupta pentru pace, stabilitate, pentru un nou guvern în Tunisia și în Egipt determină uh, este determinată de uh, un vânt al schimbării în zona Mării Mediterane. Eu vin din Sicilia și uh, Ehm, am fost în acel centru de identificare și expulzare, un centru care a funcționat atunci, dar care apoi, după acordul ehm, cu Libia, nu a mai funcționat. Ce poate să facă Comisia? Ce poate să facă Frontexul? Cu siguranță, misiunea, această intervenție rapidă, trebuie să aibă loc. Dorim ca Frontexul și colegul Buzutil împreună cu noi îl cere. Ă, mandatul Frontexului trebuie să fie acela de a fi o structură concretă cu resurse financiare proprii și Mauro Maura a cerut o intervenție ă, din partea Consiliului pentru a pune pe ordinea de zi această chestiune, să nu mai pierdă vremea, pentru că aceasta este o prioritate, prioritate absolută. Pentru că acum vin refugiați și din Egipt și, și riscul concret este ca demnitatea multor uh, Uh, imigranți să nu fie asigurată din cauza unor întârzieri în acest caz. Dar suntem siguri că doamna comisar va reuși să facă față încă o dată. Mulțumesc! Parol. Mulțumim domnului Iacolino. Are cuvântul domnul Panzeri. Grație, președinte! Mulțumesc, domnule președinte! Fluxul migrator actual este o problemă gravă, o problemă europeană, dar nu are rost să ne plângem. Trebuie să colaborăm eficient pentru a face față în mod constructiv și pe termen lung situația actuală de urgență. Trebuie să acționăm pe două planuri. Pe de o parte, uh, să fim responsabili și pe de altă parte uh, uh, să dăm dovadă de rezistență. E nevoie de mijloace financiare suplimentare pentru a face față urgenței și pe de altă parte trebuie să punem pe ordinea de zi um, la nivel european redistribuirea imigranților între diferite state membre și apoi Trebuie să discutăm cu guvernul provizoriu din Tunisia pentru a oferi instrumente pentru a opri exodul în curs. Al doilea plan este cel politic. Trebuie să se revizuie Um, politicile de vecinătate. E nevoie de acțiuni care să fie bazată pe o nouă politică de cooperare economică și financiară și socială. E nevoie de o politică de imigrație inteligentă și trebuie să se sprijine eforturile economice și procesul de tranziție democratice în curs în Tunisia. Numai acționând astfel, vom fi capabili uh, să facem, facem față problemelor pe care se confruntă Italia și Europa. Doamnă comisar, cred că sunteți de acord cu noi toți că a venit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Mulțumesc! Grazie, domnule. Mulțumim, domnule Panzeri. Are cuvântul acum doamna Teresa Jimenez. E, eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că uh, s-a evocat terorismul, imigrația și așa mai departe, s-au amestecat aceste lucruri, putem constata, dincolo de aceste lucruri, faptul că ne aflăm într-o situație de urgență. Uh, Uh, având în vedere că au ajuns un număr masiv de imigranți în Lampedusa, în Italia. Și cetăț- e vorba de cetățeni tunisieni care au ajuns pe coasta italiană și acest lucru ar putea să devină un fel de cronică a unei morți deja prevestite și să nu uh, ajungem într-o situație în care uh, aceste lucruri ne vor apăsa conștiința. Noi trebuie să uh, Uh, controlăm aceste fluxuri cu autoritatea su suficientă. Uh, bineînțeles, nu trebuie să uităm că e vorba de cetățeni. Cetățenii europeni au obligația și dreptul să știe care este adevărul și anume că strategia pentru Mediterana nu funcționează, că politica pentru imigrație încă mai este un vis, în timp ce în uh, țările europene nu se angajează cu fonduri economice suficiente în așa fel încât agenția Frontex să fie eficientă. Vorbe, vorbe, vorbe. Eu cred că trebuie să acționăm Uh, doar astfel vom putea asigura uh, siguranța la frontierele europene. Și să sperăm că cetățenii din Egipt, din Tunisia și din alte țări din Maghreb să nu uh, decidă cu toții să-și caute un viitor mai bun în Uniunea Europeană, ci să-și găsească acest viitor mai bun în țările lor, pentru că asta își doresc de fapt și de drept. Și noi asta trebuie să facem, să-i ajutăm să-și găsească acest viitor la ei acasă. Acum e vorba de o politică europeană de migrație comună, însă aceasta este astăzi mai necesară decât oricând gând. Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Există deja 17 cereri, solicitări de luare de cuvânt. De aceea vă rog să fiți foarte punctuali, un minut, nu mai mult. Mai întâi, uh, doamna Roberta Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. Europa Uh, pare a fi frumoasa din pădurea adormită în, această, în acest dosar de imigrație. Știm care sunt întârzierile în acest domeniu. Imigrația încă nu a devenit o prioritate pentru întreaga Europa și pentru cele 27 de state membre. Uh, însă este o prioritate pentru țările care se află la frontierele externe. De aceea avem nevoie de o strategie. Uh, strategia pentru Mediterana trebuie să fie un obiectiv un obiectiv real, însă trebuie să recunoaștem că procesul de la Barcelona încă nu a dat roade. Doamna comisar, adevărul este că e vorba de subiecte destul de dezagreabile. Anumite state membre, Italia, Grecia, Malta, sunt obligate să se ocupe de acest Uh, subiect sunt obligate să dea dovadă de solidaritate. Ori marea majoritate a celorlalte state membre sunt, de fapt, uh, spectatoare, spectatoare care se mulțumesc cu darea de lecții fără a uh, mișca ceva. Deci, vedeți că în materie legislativă există multe de făcut în domeniul financiar, de asemenea trebuie întărite instrumentele de care dispunem, spre exemplu Frontex. În același timp, trebuie să dăm dovadă de voință politică. Iar în concluzie, aș dori să mulțumesc doamnei Malmström și Comisiei în general pentru angajamentul sprijinul său și ajutorul pe care îl uh, propune guvernul italian, în așa fel încât să facă fața acestei urgențe umanitare. Mulțumesc, domnul Algelilili, și acum are cuvântul domnul Pașcu. Rapid developments in North... Evoluțiile rapide din uh, Africa de Nord și din Orientul Mijlociu au uh, mișcat oarecum încrederea noastră de genul dolce faniente și iată că ne confruntăm cu aceste provocări în domeniul securității. Ceea ce, părea, ceea ce pare imposibil în prezent devine subit realitate mâine. Discutăm despre aspecte tehnice și uh, politice. Permiteți-mi să mă refer la scrisoare. Numărul de refugiați din Africa de Nord este tot mai mare în contextul revoluțiilor care uh, au loc acolo. Și iată că sprijinul public uh, este necesar și uh, noi trebuie să ne gândim cum vom cum vom aborda această situație, pentru că soluția la problema tehnică care depășește cadrul politic și financiar trebuie să fie consistentă cu uh, ceea ce vom spune în public. De aceea, măsurile severe pe care le-au luat anumite state membre uh, nu pot și au fost adoptate, nu vor face altceva decât să discrediteze Uniunea Europeană, atât la nivel intern cât și extern. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pascu! Doamna Sonia Alfano. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă și de faptul că ați oferit ajutor Italiei, ajutor care mai întâi a fost refuzat de guvernul italian. Ați subliniat și necesitatea de a sprijini Tunisia în această tranziție democratică. Dar eu mă întreb și vă întreb, până la urmă, banii pe care Uniunea Europeană i-a dat uh, de-a lungul anilor turistiei și continuă să-i dă, Libi- să dă Libiei, care știm că nu sunt regimuri democratice. Deci e foarte frumos acum să aplaudăm această, această revoluție turistiană, dar mă întreb, cum e posibil să fi dat toți acești bani? Dacă mâine Libia uh, cetățenii din Libia se vor revolta și ei, ce vom fi făcut? Uh, vom lua încă o dată act de faptul că uh, Uh, pe de o parte am acceptat anumite regimuri și apoi am uh, observat că politica lor este falimentară. Cum e posibil că doar Statele Unite au uh, aplaudat această revoluție? Colegii Porta și Tavares au subliniat modul în care în țări ca Tunisia imigrația este considerată o crimă, dar pentru toți cetățenii care au ajuns la Lampedusa, pe care, care doresc să-mi amintesc colegilor, colegului Madlen, că sunt, nu, sunt Libia, nu sunt din Libia, ci sunt din Tunisia, dar nu contează pentru că vor fi și um, persoane din Libia în viitor, s-a întâmplat având în vedere momentul de confuzie din Tunisia și cu ce spirit vom trimite noi înapoi aceste persoane știind că vor ajunge în închisoare. Iată care sunt întrebările pe care le pun. Trebuie să înțelegem că politicile rasiste ale guvernelor ca cel italian au dus rezultate foarte negative. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Alfano. Trebuie să spun domnului Melanchon, care a ridicat cartonașul albastru, că procedura cartonașului albastru nu poate să, nu este admisă în cadrul procedurii spontane de luare a cuvântului. Îmi pare rău. Are cuvântul domnul Borghețiu. Ringrațiam il comisario. Mulțumim, doamne comisar, pentru uh, modul în care s-a angajat. Um, chiar dacă Uniunea Europeană um, care cu atâtea reprezentanțe diplomatice ar fi trebuit să-și dea seama mai devreme ce se întâmpla. Uh, și chiar ar putea, ar fi putut să fie informată de Internaționala Socialistă din care făcea parte și fostul dictator din Tunisia. Aș dori să știu din partea Comisiei de ce nu ne vorbește clar de modul în care sunt, uh, vor fi distribuite aceste persoane între diferitele state europene. Nu este corect și țările riverane cer acest lucru de multă vreme că această problemă să afecteze doar țările care au uh, frontiere, care au ieșire la Marea Mediterană. Uh, și aceasta este problema fundamentală. Este fundamental de asemenea să nu uităm modul în care funcționează Frontexul. Uh, Frontexul a trimis doi experți, dar, sincer, în Lampedusa are loc o dramă umanitară foarte gravă. Deci e nevoie de un task force adecvat pentru uh, a repara erorile din uh, trecutul uh, recent, pentru că situația riscă să se agraveze și din punct de vedere sanitar, pentru că poate. Grație. Grazie. În Lampedusa o să lipsească și apa potabilă. Mulțumesc. Doamna comisar trebuie să ne părăsesc la ora 18, așa că trebuie să-i permitem să reacționeze, pentru că altfel nu va putea răspunsă la întrebările dumneavoastră. Are cuvântul acum domnul David Casa. Grazie, President. Grazie, Commissariu. Inna eh, snin Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat acest subiect de ani și ani de zile. E vorba de o tragedie în Mediterana și mi-e teamă că nu am fost auziți, pentru că înainte știați foarte bine că nu exista o solidaritate reală în ceea ce privește migrația economică. Iată că acum avem o tragedie în Lampedusa, o tragedie gravă și iată că acum toată atenția este concentrată asupra Italiei. Dar, Doamne ferește, să nu cumva să, apar, să, să vină și mai mulți oameni, pentru că atunci ne vom confrunta cu o tragedie și mai mare. Și poate că oamenii vor ajunge în Malta și Malta are un spațiu limitat, nu poate fi extins. Nu avem fondurile necesare, nu putem transforma Malta într-o închisoare uriașă uh, Uh, de aceea e nevoie de angajament clar, de solidaritate din partea statelor membre, uh, mai ales din partea țărilor care se află în nordul Europei așa cum a spus vicepreședintele acestui Parlament. Însă, în momentul de față, nu vedem acest gen de solidaritate din partea celorlalte state membre. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Croceta. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc, doamnei comisar, pentru atenția acordată problemei tunisiene. Sincer, această dezbatere mi-ar fi plăcut să se numească altfel, dezbatere de sprijin pentru Tunisia și celelalte state care luptă împotriva dictaturilor și pentru drepturile omului. Este o urgență umanitară și Italia trebuie să facă față unui flux de imigranți cu 5.000 de persoane. Bineînțeles că aceasta este o problemă în Lampedusa, dar este o problemă în fiecare zi în Sicilia, unde există și un aeroport spre care pot fi transportate aceste persoane. Noi trebuie să clarificăm faptul că acum nu se pune doar nu se pune problema Frontexului sau Uh, problema blocării fluxului de emigranți, pentru că e vorba de popoare, popoare cărora le-am cerut să lupte pentru democrație. Ele o fac și trebuie acum să putem uh, să reacționăm la uh, aspirațiile acestor uh, popoare. Da. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul massive o, un asemenea val de migranți uh, asemănător uh, a existat în 1989 atunci când a căzut comunismul și Uniunea Europeană nu a învățat nimic din asta. A fost uh, surprinsă din nou de acest val de migranți. Și acum toți cei care nu vor să suflece mâinăcile acasă și nu vor să uh, construiască țara uh, pleacă în străinătate și noi nu putem să-i trimitem înapoi. Însă, atâta timp cât uh, refugiații economici nu sunt trimiși înapoi, fără să le se oferă niciun fel de ajutoare, atunci uh, vom fi inundați în continuare de asemenea refugiați de tip economic. Nu trebuie să fim numai generoși, pentru că majoritatea sunt azilanți uh, care caută prosperitate. Uh, Trebuie să luăm măsuri să îmbunătățim procedura de uh, solicitare de azil, pentru că altfel nu facem decât să creăm stimul pentru a se întâmpla fenomene asemănătoare. Mulțumesc, domnul Silvestris. Mulțumesc, domnule președinte, doamne comisar, vă mulțumim pentru această dezbatere, vă mulțumim pentru faptul că măcar ne-ați urmat cu prezența. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus, pentru angajamentele asumate, pentru faptul că doriți să fiți solidari cu Italia, țara mea, pentru a face față acestei urgențe. Doresc să reiau o frază a dumneavoastră. Sufla un nou vânt pe malurile Mării Mediterane, pe malul sudic al Mării Mediterane. E adevărat, e un vânt de, de, de libertate și democrație cu efecte imediate și Italia trebuie să gestioneze aceste efecte. Când suflă vântul mai tare, uh, Uh, unii uh, construiesc uh, mori de vânt. În sudul Italiei, în Puglia, de unde venim coleg, eu și colegul Mario și colegul Baltazar, uh, facem mori de, de um, zeci de ani. Construim centre de primire, uh, primire pentru a asigura demnitatea migranților, dar singuri nu reușim. De aceea ar fi frumos, doamnă comisar, dacă aceste mori de vânt pe care le construim de ani de zile uh, să fie sprijinite de Europa atentă și eficientă care să le construiască alături de noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Silvestri, să are cuvântul domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Pare a fi o ironie faptul că se anunță acum pacea și democrația în Tunisia și iată că dintr-o dată ne confruntăm cu un flux migratoriu. Pare greu de înțeles. E vorba de oameni care își părăsesc țara peste tot. În Orientul Mijlociu se anunță schimbări mari și s-ar putea ca acest lucru să prevestească ce se va întâmpla deja uh, pe viitor. Și ar fi bine ca și Comisia să se pregătească prin toate mijloacele posibile. Uh, Comisia, încă în momentul de față, trebuie să demonstreze că stăpânește sub control situația Tunisia și toate mijloacele comunitare trebuie să fie utilizate pentru a ajuta Tunisia și celelalte țări. Însă mi se pare că în acest caz precis foarte multe persoane uh, nu vor fi acceptate ca refugiați. De aceea este inevitabil un lucru și anume Comisia să țină seama de faptul că foarte multe persoane vor fi repatriate către Tunisia Uh, în așa fel încât să se dea un exemplu, fără de care am avea un uh, flux uh, imens de refugiați. Mulțumesc, domnule Mulder, are cuvântul domnul Firanța. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Știm că există un flux migratoriu deosebit de important pe coasta italiană. E vorba de mii de imigranți uh, tunisieni care ajung în Italia și trebuie să vedem cum putem corecta acest fenomen. Iar dialogul dintre autoritățile italiene, Comisia și celelalte agenții continuă, ceea ce este un lucru pozitiv, în așa fel încât să facem față unei uh, tragedii umanitare și, așa cum au spus și colegii, nu e vorba doar de 5.000 de persoane care au ajuns până în prezent, ci uh, e vorba și de persoane care ar putea uh, sosi pe viitor. E vorba de mii de oameni care vor putea ajunge pe coastele noastre și dacă nu trimitem un mesaj puternic, un mesaj politic clar, uh, atunci ne uh, vom confrunta cu această problemă într-o stare de urgență. De aceea trebuie să rezolvăm problema acum, să facem față tragediei umani umanitare, dar în același timp să avem și un răspuns structural, să îmbunătățim uh, Uh, situația să îmbunătățim capacitățile administrative ale statelor implicate. Trebuie să întărim rolul Europolului în așa fel încât să evităm infiltrarea anumitor teroriști pe teritoriul Uniunii Europene. Iar în acest sens încă mai sunt multe de făcut. Comisia și Consiliul trebuie să-și facă munca lor. Romero López Carmen. Doamna Romero López. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o întreb pe doamna comisar dacă nu cumva devenim puțin prea uh, alarmați în această dupămasă, având în vedere ora uh, târzie, în ceea ce privește fluxurile de migranți. E clar că aceste fluxuri sunt mari, însă a vorbi despre Uh, mari uh, cifre, mari, num, mari cifre de mari, mari numere de teroriști între aceștia, cred că este puțin exagerat. Trebuie să ne amintim că vorbim despre un stat membru, și anume Italia, și este important atunci când ne gândim la nivelul de sărăcie care afectează nu numai pe migranți, ci pe toți cei care uh, trăiesc în această zonă. Trebuie să ne gândim la ce îi face pe oameni să plece din, uh, de unde pleacă. Are acum cuvântul doamna Faion un minut. Alipa, Na pragu Europske unije se nam dogaja nova humanitarna tragedija. Danes na Lampeduzi a, pričakujemo lahko še večji val priseljencev. Mulțumesc. Probabil că Uh, vom asista la un nou flux de migranți din țările Africii de Nord în viitor. Uh, uh, sunt migranți egipteni care vin în fiecare lună și autoritățile nu reușesc să aibă un control asupra situației, iar reacția pe care trebuie să o avem nu poate fi să le închidem ușile sau să-i echivalăm cu niște infractori. Europa este un spațiu al libertăților și nu cred că putem gândi altfel în Europa. Trebuie să împărțim responsabilitățile, să împărțim um, povara pe care o are Italia. Este nevoie de resurse financiare, de resurse umane, materiale, pentru că este vorba despre vieți omenești. Răspunsul față de situația din Egipt nu trebuie să fie nici, în niciun fel echivoc. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea față de migranți. Italia are nevoie de ajutorul nostru și ar trebui să îl dăm cât mai, cât mai repede. Dank, dank u zeer. Um, heel goed, democratische ontwikkelingen in... Uh... Mulțumesc, uh, mulțumesc, spune domnul Van de Kamp. Uh, sigur că tot ce se întâmplă în Africa e foarte important, dar uh, s-ar putea să apară probleme pentru noi. Problema Africii de Nord nu poate fi uh, soluționată doar uh, de Europa singură și din acest punct de vedere trebuie să vă spun că îmi exprim solidaritatea față de colegii din Italia. Însă aș dori să știu ce se întâmplă cu procedurile pentru a urgenta procedurile și pentru a vedea dacă e vorba de refugiați sau nu. Și în cazul în care nu e vorba de refugiați, aceste persoane trebuie să fie expulzate. Constatăm că un număr uh, foarte mare de bărbați uh, tineri uh, merg înspre sudul Italiei și trebuie să facem o distinție foarte clară între refugiații adevărați și refugiații sau imigranții economici. Și apoi problema comunicării. Europenii cred că acești bărbați vor rămâne în sudul Italiei. E o problemă de uh, comunicare. În primul rând, deci trebuie să urgentăm procedurile și apoi să îmbunătățim uh, comunicarea. Doamna Nadia Hirsch, acum un minut. Um, doamnă președinte, doamnă comisar, cu toții am fost uh, entuziaști și ne-am bucurat de faptul că a existat această revoluție în Egipt și în Tunisia și că în sfârșit va fi democrație. Și acest entuziasm a dominat dezbaterea. Iar de, în, însă în ultimele două-trei zile domină imaginea unor oameni în uh, bărci care încearcă să ajungă în Europa. Eu cred că trebuie să acționăm foarte rapid, astfel încât să nu pierdem acest moment istoric și să reținem numai imaginile cu refugiați în bărci. Trebuie să putem să ținem minte ceea ce au obținut, ce au realizat aceste țări. Și trebuie să comunicăm faptul că e drept că vin mulți oameni acum, dar mulți dintre ei se vor întoarce pentru că nu vor avea drept de azil așa cum îl definim noi. Bineînțeles, se mai pune și problema imigranților economici. Este foarte clar, dacă acești tineri nu au perspective, se vor întoarce. Poate nu aceiași, dar întotdeauna vor fi uh, cei care vor vrea să vină și trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Vă mulțumesc, domnul Salavracos, un minut. Κυρία Πρόεδρε, η Μεσόγειος φλέγεται, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αντιληπτό λοιπόν... Vă mulțumesc. Zona mediteraneană este foarte încinsă și situația nu se va îmbunătăți prea curând. Toți acești oameni au nevoie de ajutor ca oameni, ca ființe umane, însă nu trebuie să uităm faptul că cei mai mulți dintre acești migranți vin din populații musulmane. Conform unor rapoarte oficiale, în următorii 20 de ani, va exista o creștere de 35%. în uh, acest tip de populație. Va fi, vor fi practic peste 2 miliarde. Aceste fluxuri migratoare vor crește așadar în următorii 20 de ani. Și asta va însemna o foarte mare schimbare și un o schimbare a compoziției uh, populației europene. Statele membre nu trebuie să fie abandonate aici. Vă mulțumesc, domnul Kelly. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spunea și doamna comisar, uh, bate vântul schimbării în Africa de Nord și Trebuie să ne aducem aminte și de ceea ce s-a întâmplat în Europa de Est acum 20 de ani. Dacă rezultatul este același și dacă se va ajunge la un regim democratic, atunci trebuie să, fim, uh, să ne bucurăm. Dar problema acestei situații este că avem o problemă cu refugiații, mai ales în Italia și nu este o problemă numai a Italiei, este o problemă a Europei și soluția trebuie să fie adaptată, trebuie să fie una europeană. Nu putem închide ușa refugiaților, dar în același timp nu putem deschide această ușă tuturor refugiaților și tuturor solicitanților de azil din lume. Soluția cred că depinde de un plan um, la mai multe nivele la mai multe niveluri prin care să ne asigurăm că repatrierea va avea loc atunci când este într-adevăr uh, uh, sigur și uh, când se pot promova niște condiții de securitate. Ne manifestăm solidaritatea față de Italia. Trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Nicolazic. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate colegi, stimați colegi, Cred că problema este în întreaga Europa. Europa trebuie să fie solidară și să, să apară ca un front unic. Acum avem probleme cu refugiații din Italia, din Tunisia, dar se pot adăuga și alte țări. Libia, Egipt. Vin mii de imigranți și ar putea să vină chiar mai mulți. Dacă nu abordăm această problemă, putem doar să uh, și putem doar să constatăm do doar că, cu regret că reprezentanții Consiliului nu sunt aici, e bine, trebuie să acționăm împreună și să găsim soluții bune, uh, corecte din punct de vedere juridic. Nu putem să acceptăm pe toți refugiații care vin din Africa de Nord. Și nici nu este acesta scopul nostru. Cei care nu merită un azil politic trebuie să se întoarcă în țările lor. Vă mulțumesc! Την συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Σήμερα το πρόβλημα είναι... Vă, ne bucurăm că sunteți alături de noi, doamnă comisar. Astăzi avem o problemă în Lampedusa, mâine va fi Malta, apoi mâine Creta. Apoi vom avea probleme la Milano, apoi la Bruxelles și la, la Paris. Și problema nu este o problemă a statelor sudice, este o problemă europeană și avem nevoie de solidaritate, de măsuri mai puternice care ne stau la dispoziție. Frontex, Europol, avem supraveghere uh, pe mare, însă 8 ani după aplicare trebuie să ne mai gândim și să vedem exact ce uh, modificări trebuie făcute pentru Dublin 2. Vă mulțumesc! Astfel se încheie procedura intervențiilor spontane. Trebuie să ne oprim, pentru că am avut deja o oră de dezbateri, mi-am închis lista de luări de cuvânt și îi dau cuvântul uh, doamnei comisar pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Dacă ați fi ascultat ceea ce am spus în introducere, ați fi auzit că am spus absolut tot ce s-a reflectat în uh, câteva dintre discursuri, dar voi repeta. Uh, avem nevoie de fonduri, într-adevăr, și le vom utiliza pe cele pe care le avem la dispoziție pentru a, oferi o asistență Italiei. Italia are multă experiență în ceea ce privește gestionarea mai multor tipuri de crize, însă acum au nevoie de o asistență umanitară pentru adăposturi, pentru uh, alimente, uh, pentru asistență medicală și probabil și pentru procesele de identificare ale, a solicitanților de azil și putem să le oferim uh, un ajutor în acest sens. Da, aceasta este responsabilitatea Europei și într-adevăr trebuie să găsim soluții europene. Avem la dispoziție sprijinul Frontex și suntem gata să Lansăm o operațiune Frontex într-un timp foarte scurt, însă sigur că trebuie să discutăm despre modalitățile acestei operațiuni cu Italia și cu alte țări care ar putea contribui. Și mă bucur că domnul Buzutil este raportor uh, pentru Frontex și astfel uh, poate să contribuie uh, cu amendamente, cunoscând foarte bine situația. Dacă uh, Într-adevăr, solicitanții de azil provin uh, mai ales din Tunisia. Sigur că trebuie să colaborăm cu uh, guvernul tunisian. Încurajăm autoritățile tunisiene să își preia um, cetățenii. Uh, suntem uh, conștienți de uh, situație. Uh, sigur că acest lucru nu trebuie să fie, să aibă un caracter obligatoriu, el trebuie să fie analizat de la caz la caz. Trebuie să sprijinim autoritățile tunisiene cu, uh, spri- cu asistență, cu uh, consiliere și cu fonduri. Într-adevăr, nu există operațiuni pentru moment uh, în Malta, însă se pare că există o posibilitate de trimitere de echipe care să sprijine situația într-un timp cât mai scurt. Și lucrăm și cu înaltul comisariat pentru refugiați al ONU pentru a beneficia și de sprijinul lor în cadrul măsurilor de protecție internațională și, sigur, în cadrul unor analize care sunt importante pentru viitor și Frontex poate să realizeze aceste analize pentru întreaga regiune. În Tunisia, într-adevăr, există acum o situație care aduce speranță și sprijinim dezvoltările democratice. Lady Ashton s-a deplasat acolo și a discutat cu autoritățile. Suntem gata să oferim mm, sprijin pentru organizarea de alegeri. Discutăm mm, despre alte tipuri de asistență în favoarea întăririi democrației și dezvoltării economice. Putem astfel furniza și sprijin economic, putem dezvolta programe de mobilitate și putem de asemenea oferi posibilități uh, pentru ca cetățenii tuniseni să vină în mod legal în Europa. Și sunt de acord cu domnul Mauro și cu ceilalți că trebuie să ne uităm la întreaga regiune. Probabil că mulți au fost surprinși atunci când a căzut zidul Berlinului și nu exista un plan de acțiune care să fie scos așa din buzunar uh, într-o secundă. Um, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să um, uh, sprijine valorile de democrație și libertate și, într-adevăr, avem o perspectivă asupra întregii regiuni, asupra Tunisiei și asupra tuturor celorlalte țări pentru a vedea modul în care putem uh, întări instrumentele, politicile și fondurile pe care le avem la dispoziție pentru a ne adapta un răspuns față de evoluțiile recente din regiune. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această dezbatere. Cu siguranță că ne vom întoarce la acest subiect pentru că el va rămâne pe agenda noastră, dar dorem să vă asigur încă o dată că Comisia urmărește lucrurile îndeaproape și suntem gata să oferim asistență Italiei, Tunisiei și tuturor celor țări afectate de această situație. Mulțumesc, doamnă Malmström. Intervenția dumneavoastră încheie această dezbatere. Ordinea de zi ne aduce acum la raportul doamnei Omen Reuten privind sistemele de pensii adecvate, viabile și sigure în Uniunea Europeană. O să las puțin timp pentru schimbarea comisarilor. Unde este doamna raportoare?